titlurile vor fi publicate în procesul verbal. Conform regulă 105.6, președintele conferinței președinților m-a informat că nu au existat obiecții în cadrul conferinței președinților de comisie în legătură cu recomandarea făcută de Comisia de Pescuit de a nu se opune la un act delegat. Dacă în termen de 24 de ori niciun grup politic și niciun grup uh, de deputați nu va ridica obiecții, această recomandare va fi considerată ca fiind aprobată. În caz contrar, va fi supusă la vot. Recomandarea este de asemenea disponibilă pe site-ul plenarei.